să fiți de acord și să respingem noile propuneri de amendament. Vă mulțumesc. Elixe. Mulțumesc. Încheiem această dezbatere. Voturile vor avea loc la finalul eh, dezbaterii. Următorul subiect pe agenda declarația Comisiei privind negocierile legate de acordul comercial de combatere a contrafacerii ACTA. Agenda, așa cum a fost adoptată, nu prevede și procedura catch the eye în această dezbatere. Dacă există obiecții, ceea ce vă propun este ca dacă vorbitorii de pe listă își vor respecta timpul, atunci ă, voi permite și o scurtă sesiune Catch the Eye. Există obiecții? Nu. De atunci, întâi, o intervenție din partea Comisiei pentru 5 minute. Domnul comisar de Guh. Uh, Domnule președinte, stimați uh, membri deputați, Vă mulțumesc că mă oferiți încă o dată prilejul de a discuta cu dumneavoastră problema negocierilor ACTA. Permiteți-mi să reamintesc contextul acestui acord. ACTA este un acord care va garanta competitivitatea și joburile din Uniunea Europeană pe piața globală. Dacă vrem să rămânem o economie competitivă, trebuie să ne putem apăra drepturile de exclusivitate uh, și uh, avantajele de competitivitate. Avem câteva astfel de avantaje și trebuie să ne asigurăm că ele sunt protejate în piețele noastre de export. Uh, această chestiune uh, vizează nu numai locurile de muncă, ci și securitatea consumatorilor și sănătatea publică cred că avem un standard de, protejare a drepturilor de proprietate intelectuală satisfăcător. Uh, trebuie ca aceste drepturi să fie și mai bine însă protejate. În martie trecut am uh, venit în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta care sunt principiile după care se orientează Comisia în demersurile sale pe această temă. Puteți să uh, vedeți din textul preliminar care a rezultat în urma negocierilor, un text pe care noi l-am împărtășit cu dumneavoastră, deci ne-am ținut de cuvânt, puteți vedea că există un obiectiv foarte clar al ACTA și anume de a pleca, a aplica uh, pedepse și sancțiuni grave pentru orice încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală. Deci nu este vorba doar de conținutul uh, stocat pe laptopuri sau de calculator. Este vorba inclusiv de uh, sancțiuni care afectează libertățile civile ale celor care încalcă aceste drepturi. ACTA nu face altceva decât să aplice drepturi de proprietate intelectuală deja existentă și nu aduce modificări acestor drepturi. Ci este vorba doar de uh, stabilirea unei metodologii de a apăra aceste drepturi în instanță da? inclusiv uh, la nivelul uh, deținătorilor de brevete din industria automobilieră, dar uh, construcție de automobile, dar și în industria modei și a designului. Acta trebuie să respecte nivelul actual de armonizare al acquis comunitar și este în acord și trebuie să fie în acord și cu acordurile cadru în domeniul telecomunicațiilor acta nu va modifica niciun fel de act uh, legislativ comunitar uh, pe ușa din dos. Și atunci care e valoarea adăugată a acestui uh, acord? Este important că, odată adoptat acest acord, va ajuta toate statele membre să-și impună uh, punctele de vedere. Uh, în ce privește medicamentele generice, acta nu va eh, interfera cu legislația eh, existentă. În același timp, eh, va fi în acord cu publicația privind sănătatea publică și nu se va aplica pentru a modifica temeiul legislativ al eliberării și gestionării brevetelor de invenție vom continua să urmărim toate aceste principii și în următoarele noastre negocieri. Tocmai în acest sens am împărtășit cu Parlamentul European uh, textul uh, preliminar. Uh, care sunt, pe scurt, rezultatele negocierilor avute în, la Washington în august? din păcate, încă n-a fost suficientă uh, flexibilitate din partea partenerilor de a adresa uh, anumite probleme uh, sensibile, anumite chestiuni orizontale de cooperare internațională. În mod regretabil, ultimele două runde de negocieri au arătat că consensul se va ajunge, va fi realizat doar la nivelul uh, numitorului uh, comun uh, cel mai mic. Asta se va face în detrimentul și în defavoarea celor mai ambițioși parteneri în negocieri. În ce privește capitolele mai inovatoare ale ACTA, din păcate am consemnat pași înapoi Uh, în ce privește impunerea lor. Uh, acest lucru privește și capitolul foarte important al uh, măsurilor vamale, pentru că, din păcate, tocmai aici avem mari probleme în ce privește tranzitarea bunurilor contrafăcute. De asemenea, dezamăgitor pentru Uniunea Europeană a fost modul de, gradul de acoperire a drepturilor de proprietate intelectuale de exemplu, denumirile de origine controlată pentru fermieri trebuie și ele uh, acoperite de acordul ACTA. Însă, din păcate, mulți parteneri insistă că doar uh, acele, uh, acele drepturi de proprietate intelectuală acoperite prin brevete pot fi protejate în cadrul ACTA din 24 septembrie până în 1 octombrie va avea următoarea rundă de negocieri în Japonia. Sperăm să ne apropiem pozițiile și să ajungem uh, la un consens general. Eu sunt uh, încrezător că vom putea Uh, să protejăm mai bine în viitor drepturile de proprietate intelectuală europene în toată lumea. De aceea eu mă angajez pe mai departe să uh, fac tot ce stă în putință pentru a ajunge la un succes pentru noi. Oricum, acta va avea un o valoare adăugată pentru toți deținătorii de drepturi de proprietate intelectuală. Trebuie însă, în anumite privințe și pe anumite teme, să ne reconsiderăm participarea la acest acord. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum avem o rundă de vorbitori în numele grupurilor uh, parlamentare. Domnule Casperi, trei minute. Stimate colegi, stimați colegi, 178 de milioane de articole uh, au fost confiscate în 2008 în Uniunea Europeană. 20 de milioane dintre ele au fost periculoase. 54% dintre uh, produsele contrafăcute vin din China. Uh, Paguba pentru economia europeană este uriașă, dar și cumpărătorii sunt afectați. Mă gândesc de pildă la medicamentele falsificate și uh, imaginați-vă situația unor părinți uh, ai căror copii au febră, le dai un medicament contrafăcut și copilul moare. Trebuie să rezolvăm aceste probleme. Pentru Uniunea Europeană, pirateria de produse este un subiect central. Trebuie să îi protejăm pe consumatorii noștri pe plan global și în același timp să contracarăm uh, Uh, pierderile economice. De aceea salut pașii pe care i-am făcut noi pentru un acord împotriva contrafacerilor și pirateriei. Știm că acest acord nu este singura uh, soluție împotriva contrafacerilor, dar oricum există acest proiect de acord internațional. Uh, anumite state încep lupta împotriva contrafacerii și pirateriei și mi-aș dori ca numărul acestor state să crească semnificativ. Grupul nostru politic salută bună buna cooperare între Comisie și Parlament de la um, Uh, rezoluția Parlamentului din primăvară și până acum, pentru că noi în lunile trecute am putut să ne facem acum o imagine despre nivelul negocierilor și îi felicit pe cei care negociază pentru rezultatele obținute, pentru că chiar și cei care inițial au avut o atitudine refractară față de acta nu mai găsesc acum argumente. Problemele legate de măsurile de control la uh, graniță, uh, problemele pe care și le făceau în legătură cu încălcarea unor uh, brevete uh, nu mai sunt de actualitate. Achiul comunitar se pare că se respectă și prin acesta cred că suntem pe calea cea bună. Aș dori să invit Comisia să rămână pe poziții în apărarea intereselor Uniunii Europene și sprijin din acest punct de vedere demersurile care se fac, inclusiv în ce privește brevetarea și respectarea brevetelor sunt de părere că șunca de parma sau cașcavalul sau alte produse ale noastre trebuie să fie apărate, eh, evident. Eh, în același timp, sper ca și Statele Unite să eh, respecte asemenea acorduri, să aibă o actitudine de transparență. Aș invita Comisia să îmbrățișeze în continuare interesele noastre pentru ca acest text să ajungă să fie semnat. Doresc Comisiei mult succes la runda următoare din Japonia. Iar după negocierile finale, grupul nostru politic va analiza pe baza unor documente uh, finite uh, propria poziție pe care o va comunica. Vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc la rândul meu, iar acum din partea grupului S și D, domnul Arif, pentru 3 minute. Uh, domnule președinte, domnule comisar, uh, dumneavoastră ați făcut niște declarații care ne liniștesc, însă cred totuși că îngrijorările pe care le au deputații în legătură cu acta nu au fost uh, risipite. Din luna martie am cerut o rezoluție care a fost votată majoritar aici, privind textul de negociere. Am intervenit pentru a cere respectarea chiului comunitar, siguranța aprovizionării cu medicamente generice, respectarea libertăților fundamentale ale cetățenilor. Dumneavoastră ați vorbit și despre indica- am evocat de asemenea și indicatorii geografici. Uh, Dumneavoastră ați spus că acestea sunt prioritățile și sperăm ca poziția pe care o veți apăra la Japo- în Japonia peste câteva zile va ține cont de poziția Parlamentului. Colegii au reamintit faptul că noi suntem purtătorii de cuvânt ai cetățenilor și că nu are rost să aveți o confruntare sterilă cu Parlamentul. Să nu uitați că deputații sunt parteneri, nu doar persoane care vă contrazic. Și nu cred că ar trebui să încercați să faceți uh, totul în spatele ușilor uh, închise. Noi nu am uh, reușit să obținem informații după ce au avut loc negocierile. Deci vă rog să ne informați Transparența dezbaterilor e un element care ne îmbunătățește dezbaterile. Pe lângă aceste chestiuni, vă voi spune care sunt și îngrijorările mele. În primul rând, accesul la medicamente. Ați spus că protecția medicamentelor este prioritatea dumneavoastră pentru ca acest acord să nu stăvilească libera circulație. Însă pun problema brevetelor. De ce vreți să le includeți în acest acord? Nu ar trebui să combatem mai bine contrafacerea prin acta, depășind prevederile din acordul TRIPS. Deci medicamentele generice nu sunt același lucru cu medicamentele contrafăcute. Deci trebuie să avem un echilibru între utilizatori și cei care dețin drepturile. Vă felicit în legătură cu ce ați spus privind internetul. Am mare încredere în faptul că ACTA nu va slăbi poziția europeană reprezentată de directiva e-commerce. Domnule comisar, și alte lucruri ar trebui evocate astăzi, însă prima datorie pe care mi-o stabilesc este să fac tot posibilul pentru ca prin această dezbatere să oferim mai multe informații concetățenilor în legătură cu acest uh, acord care este atât de important pentru drepturile și libertăților fundamentale. De aceea, la negocierile care vor urma, vă rog să susțineți elementele apărate de parlamentari. Deci, atât în Japonia cât și ulterior. Va trebui să avem o dezbatere publică aici la Parlamentul European vom cere o rezoluție și sper să țineți cont de punctul nostru de vedere înainte de semnarea acordului ACTA, chiar dacă asta implică o întoarcere la masa negocierilor. Vă mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Rinaldi, un minut și jumătate în numele grupului ALDE. Signor comisario, Dragi colegi, domnule președinte, domnule Cosinar, ACTA uh, este un uh, spectacol care s-a terminat, uh, însă încă nu este momentul să aplaudăm, pentru că Karl Gucht ne-a arătat că, de exemplu, 64% de, la sută din produsele contrafăcute provin din China și China încă nu, s-a, nu a subscris la ACTA. Și atunci mă întreb dacă eforturile acestea n-au fost cumva zadarnice, dacă într-adevăr ele merită. Da? Așa cum spune domnul comisar, că merită să semnăm acest acord. Deci, există încă puncte foarte sensibile, nu multe, dar foarte importante. Uh, la nivelul internetului s-au întâmplat uh, foarte multe, dar accesul la medicamente de calitate este o uh, cerință de a noastră foarte importantă. Aici nu este posibil să știi care sunt medicamentele generice, care sunt cele contrafăcute, deci este foarte dificil să uh, Uh, să ai acces la uh, medicamente bune la prețuri accesibile în condiții de siguranță. Um, în ce privește uh, anumite aspecte de sănătate publică. Mă bucur că ele au fost incluse în preambul și în ce privește denumirile de origine controlată, denumirile geografice, este o chestiune extrem de controversată, pentru că există anumite mărci care ar putea fi mai bine protejate dacă ele ar fi înregistrate ca mărci și nu ca denumiri geografice. Deci uh, și în ce privește uh, aceste drepturi și drepturile de proprietate intelectuală nu trebuie să cedăm. Mulțumesc și acum domnul Abreș pentru uh, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că declarația înscrisă numărul 12 în legătură cu acta ieri a întrunit majoritatea voturilor în Parlament. Asta dovedește că Parlamentul European susține în continuare afirmațiile clare ale rezoluției sale din martie, iar prin această declarație scrisă s-a completat un element esențial. Nu dorim ca uh, aplicarea drepturilor de autor să fie preluată de către sfera privată Trebuie să există reprezentanți legitimați ai statului care să apere aceste drepturi de autor. În felul acesta, standardele înalte ale Constituției noastre, Convenției pentru Drepturile Omului și Tratatului de la Lisabona vor putea să fie apărate pentru că dacă se formează carteluri particulare pentru uh, drepturile de autor, ă, atunci riscăm ca aceste principii să nu fie respectate. Uniunea Europeană, în ce privește acordul ACTA, se află undeva la, într-o situație limită. Pentru că în loc să se renunțe măsurile care au fost criticate de Parlament, formulările sunt mai imprecise acum, ceea ce uh, duce la riscul ca standardele Uniunii Europene să nu fie respectate. Din fericire, protestul Parlamentului European se pare că acum dă roade, dar uh, trebuie să mai existe o deplasare fericită în această instituție vis-a-vis de acta și se pare că ea se conturează. Mulțumesc Mulțumesc foarte mult. Iar acum, din uh, partea conservatorilor, uh, domnul Kamal. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar. În primul rând, aș vrea să salut cele trei lucruri spuse la început. Că nu vor apărea noi drepturi de proprietate intelectuală, că nu se va schimba legislația pe ușa din spate și că va crește transparența din partea Comisiei, mai ales în ceea ce privește ceilalți parteneri de la negocieri. În același timp să înțelegem diferența între lumea digitală a da, atomilor, așa cum spunea Chris Anderson. Puterea de uh, prelucrare uh, tinde să ajungă la zero. Deci multe din puterile care sunt în concurență în lumea digitală trebuie să-și dea seama că au nevoie tot timpul de noi modele de afaceri. Trebuie să se uh, adapteze tot timpul. În ceea ce privește producția, manufactura, aici lucrurile stau altfel. Nu suntem competitivi în ceea ce privește costul mâinii de lucru, însă suntem competitivi în ceea ce privește cercetarea și designul. Iar companiile care investesc milioane sau chiar miliarde noi produse în designuri noi, uh, ar trebui să fie protejate, nu trebuie să sufere de pe urma produselor contrafăcute în alte părți uh, ale lumii. Gândiți-vă la telefoanele inteligente, de exemplu. Trebuie să fim atenți ca milioanele și miliardele investite să nu fie practic uh, uh, pierdute din cauza contrafacerii. Deci să ne dăm seama că lumea digitală e diferită de restul industriei. Vă mulțumesc, domnul Scholz, un minut și jumătate. Domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar, protejarea spiritului inovator și a drepturilor de proprietate intelectuală este foarte importantă, în special pentru IMM-uri. De aceea pun încă o dată întrebarea. Poate fi limitată pirateria produselor atunci când doar un mic club de țări selecte se pune de acord Uh, și când acest club uh, care se pune de acord în această privință este de fapt clubul inventatorilor și nu clubul uh, piraților. Deci trebuie să existe un nou cadru legislativ și, și cred că explicațiile dumneavoastră, domnule comisar, arată tocmai în această direcție. Știu că negociatorii Uh, Consiliului și Comisiei uh, sunt conștienți de această uh, dilemă. Pe de o parte, um, doreți, doriți să restrângeți intrarea pe piață a celor care fac contrafaceri și în același timp vreți să limitați intrarea pe piață, vreți să-i arestați pe importatori dar se vorbește și de acceptarea anumitor mici cantități de bunuri care nu au valoare comercială și nu se află în cantitate comercială în bagajul personal al pasagerilor. Deci, um, pe de o parte, uh, luptăm împotriva acestor mărfuri importate uh, în, moment, uh, în, în mod comercial, pe de altă parte nu putem să nu solicităm confiscarea și distrugerea tuturor Uh, produselor contrafăcute. Da? Este foarte ușor să distrugi, uh, de exemplu, o drujbă sau niște utilaje mari, dar mai dificil este cu softurile, cu produsele mici, cu produse care nu pot fi um, uh, atribuite. Industria de divertisment a participat cu contribuții foarte valoroase la realizarea testului ACTA Uh, și se lucrează la modele de protejare a, uh, împotriva copiilor neautorizate. Uh, s-a renunțat la urmărirea penală a providerilor de servicii internet, da? în același timp ar trebui ca să crească pedepsele și pentru, nu doar pentru provider, ci și pentru complicii acestora sau pentru furnizorilor am, am învățat la negocierile SWIFT că uh, Statele Unite nu cunosc un nivel comparabil de protecție a datelor uh, uh, cu, cu cel existent în Europa. În același timp, uh, IMM-urile trebuie să fie protejate împotriva pirateriei de uh, software și de dreptul de proprietate intelectuală digitală. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, domnul Speron în numele FD. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, îi mulțumesc și Consiliului pentru dezbatere, deși regret faptul că e greu să vorbim <clears throat> despre o temă fără să avem uh, documentația de rigoare, deoarece pe internet nu apare nimic, iar uh, serviciile Parlamentului solicitate nu ne-au pus nimic la dispoziție. Deci noi vorbim practic aici în termeni generici. Însă trebuie totuși să facem față acestui argument care ține de structura noastră europeană de protecție a industriei și a lucrătorilor. Și deși există anumite reticențe, mai ales în ceea ce privește reglementările legate de mărci, produse Trebuie să ne ocrotim lucrătorii, deoarece ne dăm seama că acestea sunt forme de concurență neloială care se bazează pe exploatarea lucrătorilor și, în cazul de astăzi, pe contrafacere. Deci trebuie să combatem aceste forme de concurență inacceptabile, tocmai pentru a-i ocroti pe cei care în Europa, prin munca lor, produc aceste bunuri. Acești oameni, prin uh, devotamentul și munca lor, contribuie la dezvoltarea noastră. Are cuvântul acum doamna Vertman, un minut și jumătate de la neînscriși. Mulțumesc, stimate colegi, stimați colegi. Acordul plurilateral comercial ACTA ar trebui ca prin cooperare internațională și prin noi legislații să uh, susțină și să apere drepturile de autor, să combată încălcările. Este clar că trebuie să se acționeze cu transparență, pentru că măsurile care aduce la o diluare a directivei privind protecția datelor uh, nu uh, trebuie să fie posibile ele nu trebuie să fie puse în legătură cu încălcările eh, drepturilor de autor și a reglementărilor privind contrafacerile. Din păcate, Comisia din acest punct de vedere încă nu a acționat suficient de ferm. Este clar că trebuie să apărăm drepturile de autor. Este clar că trebuie să existe și o protecție a datelor și a sferei private se citează în engleză, că trebuie să fie protejată proprietatea uh, intelectuală, dar nu trebuie să fie pusă în vreo relație cu drepturile individului și sfera privată. Noi trebuie să respectăm toate legile existente și să uh, acționăm împreună pentru apărarea acestui acord. Mulțumesc! Mulțumesc! Există și uh, înscriere la cuvânt pentru procedura CHDI. Sunt opt persoane înscrise. Deci uh, restringem la aceste listă de opt. Domnul Castinger. Frau Köstinger, eine Minute. Doamna Köstinger. Stimate colegi, stimați colegi, aplicarea regulilor existente pentru combaterea contrafacerii și pirateriei și pentru fortificarea dreptului de autor este de salutat. În uh, cadrul opiniei publice există um, însă, din păcate, un sentiment de nesiguranță. Primesc e mail de la cetățeni care sunt îngrijorați de lipsa de transparență a acestor reglementări. Trebuie să popularizăm uh, ceea ce am obținut noi și trebuie să înțelegem că noi apărăm, de fapt, întregul achi comunitar. Există o hotărâre a Curții de Justiție din 2009 în care este vorba despre apărarea drepturilor de autori, care poate să ducă până la urmă până la întreruperea accesului unor cetățeni la internet dacă se încalcă aceste drepturi. Nu acta creează aceste probleme, ci anumite reglementări care pot să limiteze libertățile cetățenești. Mulțumesc, Ana Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, kolegyne a Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Există atât de multe produse piratate și contrafăcute în, pe piața globală, încât este periclitată însăși uh, economia globală, pentru că periclitează poziția inovatoare a producătorilor originali. Este și o încolcare gravă a drepturilor de proprietate intelectuală și poate duce la pierderea multor locuri de muncă, inclusiv în Europa. De aceea, acta ar putea deveni un mecanism eficace pentru a contracara uh, acest uh, fenomen. În același timp, sunt de acord cu colegii care spun că trebuie să existe o transparență în ce privește uh, textul și aplicarea acestui uh, acord. Trebuie să se ajungă la un echilibru între drepturile pe care le avem la nivelul societății și uh, nu trebuie ca aceste drepturi să fie apărate în detrimentul altor drepturi individuale. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu-mi place foarte mult excepția, derogarea făcută pentru medicamentele generice. Trebuie soluționate multe probleme, mai ales pe țările de tranzit. Să nu uităm ce se întâmplă și cu producția masă. Trebuie să existe obligația de a aplica această derogare. Iar atunci când vorbim de bariere tehnologice, Nu trebuie să uităm de asemenea că cei care difuzează metode tehnologice pentru a evita uh, legislația trebuie tratați în mod special. Trebuie să vedem care sunt și interesele economice în joc. Atunci când nu există un interes economic, ce se întâmplă? În continuare, de asemenea, cred că trebuie să evităm să introducem uh, idei controversate, mai ales în ceea ce privește prive- protecția vieții private. Merci, Monsieur le Président. Nastex, un minut. Domnule comisar, aș dori să introduc în discuție un element nou în, pe marginea dezbaterii ACTA. Uh, în legătură cu declarația 12, am onoarea să vă informez că această declarație a obținut o largă majoritate în cadrul Parlamentului European. A depășit cu mult uh, numărul semnatarilor. Mă bucur și sper că această declarație să vă fie transmisă înainte de ultima rundă de negocieri pe marginea ACTA. O puteți considera ca un mandat de negociere pentru dumneavoastră din partea Parlamentului European. Vă amintesc că există o serie de elemente esențiale. Parlamentul cere să existe o transparență, că textul să fie transmis uh, încă înainte de ratificarea de către Parlamentul tuturor părților interesate, iar dreptul de proprietate intelectuală nu uh, trebuie să fie armonizat sub efectul acestui tratat uh, internațional, libertatea cetățenilor la o viață privată și liberul acces la internet trebuie să fie garantat în continuare. Mulțumesc, domnule președinte. Iar acum, pentru un minut, Bronz. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să ne întrebăm la, în ce măsură a, acord, acordurile de tip ACTA protejează uh, Uh, mediul de afaceri. În ce privește produsele medicinale, uh, uh, produsele contrafecute pot în cel mai rău caz să provoace moartea sau comorbiditatea pacienților care au aceste medicamente. Dar mai grav și la scară orizontală, mai importantă este pierderea locurilor de muncă prin introducerea pe piața unor Uh, produse uh, contrafăcute. Sperăm că uh, contrafacerile la scară largă vor fi țintite în principiu de acta și nu consumatorii individual. Deci înțelegem că înțelegem că vor fi pedepsiți și cei care vor descărca conținuturi ilegale, dar că vor fi pedepsiți și aceia care introduc în cantități enorme articole contrafăcute. Mulțumesc! Chiria Zedrzewska. Doamna z Satysfakcją przyjmuję. Mulțumesc. Țin să salut dezbaterea pe care o avem astăzi din Parlament în legătură cu acordul ACTA. E un pas în plus care consolidează rolul Parlamentului ca instituție reprezentativă a cetățenilor. Parlamentul trebuie să fie consultat de Consiliu în ceea ce privește negocierile comerciale și tot ceea ce ține de drepturile de proprietate intelectuală. Dezbaterea de astăzi e binevenită și sper că se va repeta. De asemenea, confidențialitatea negocierilor a dus la reacții negative din partea utilizatorilor internetului și cred că am fi putut evita astfel de reacții dacă am fi fost informați de Comisia Europeană în legătură cu eforturile lor de la bun început. În întrebarea mea înscris, adresată Comisiei, m-am referit la legătura dintre ACTA și Uniunea Europeană și cetățeni. Doamna Lichtenberger, un minut. Uh Domnule comisar, ne-ați garantat că acest acord ACTA uh, pentru moment nu va produce modificări esențiale dar nouă nu ni se creează posibilitatea să ne formulăm propriile noastre impresii, să introducem propria noastră expertiză juristică în acest acord. Oare pagubele colaterale pentru drepturile cetățenești în Europa nu uh, vor fi um, uh, mai mari decât ni se prezintă lucrurile aici? Noi trebuie să ne bazăm pe un singur cuvânt. Ei bine, dacă lucrurile stau astfel, de ce nu există o mai mare transparență? Știu că partenerii de negocieri din Statele Unite au insistat uh, dar eu cred că nu ar fi trebuit să cedeze Comisia în fața acestor insistențe. În ce privește uh, proveniența geografică și uh, anunțarea provenienței geografice, trebuie să vă spun că în Europa asta are caracterul unei protecții a mărcilor și din acest punct de vedere trebuie introdusă ideea în negocieri. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem alți doi vorbitori pe listă domnul Ennenhauser și domnul engstrm da. um, pe scurt trei aspecte. Pe de o parte, uh, felicit pe inițiatorii declarației scrise uh, față de acordul ACTA. În al doilea rând, uh, un aspect legat de este importantă transparența și în al treilea rând, domnule comisar, cum puteți dumneavoastră explica că noi suntem, uh, poziția noastră este uh, făcută dependentă de uh, poziția unei organizații private americane a consumatorilor. Vreau să-mi confirmați că variantul, textul pe care ni l-ați prezentat este varianta originală. Vorbitorul este introdus, întrerupt în sală. În ce privește răspunderea providerilor, puteți să ne asigurați că Uh, se exclude răspunderea providerilor uh, pe ușa din DOS? Mulțumesc. Din nou, uh, vorbitorul este întrerupt. We, we all agree that counterfeiting is a bad cu toții suntem de acord că trebuie combătut contrafacerea. Consumatorii au de câștigat și e important de asemenea și pentru întreprinderile europene, așa cum s-a spus. Deci trebuie protejate mărcile și achiul în acest domeniu, inclusiv uh, indicațiile geografice. Însă, așa cum spunea și domnul Kamal, există o diferență între lumea digitală și cea a atomilor. Lumea digitală există îngrijorări uh, legitime pe care le au furnizorii de internet sau alte întreprinderi din acest domeniu. Ei au îngrijorări că acest acord ar putea dăuna uh, afacerilor europene, dezvoltării, modul în care noi profităm de pe urma acestei tehnologii digitale. Deci, domnule comisar, vă rog să faceți totul în ceea ce privește contrafacerea, însă vă rog să lăsați deoparte tot ceea ce ține de internet. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Încheiem acum uh, această dezbatere KHDI Dăm cuvântul domnului comisar din nou. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului care au avut intervenții în legătură cu acest subiect înainte de jocul final de la, din Tokyo și mi-au furnizat informații importante în ce privește confidențialitatea. Aș vrea să răspund la o serie întreagă de întrebări tehnice. Una se referea la acordurile TRIPS privind sănătatea publică. Ce se specifică în acord este că sunt recunoscute uh, principiile din acordurile TRIPS privind sănătatea publică uh, adoptate de către Organizația Mondială uh, a Muncii în 2001 se pun unele întrebări în legătură cu sfera privată, cu confidențialitatea. Și dacă analizați textul pe care îl discutăm în prezent, se spune că nimic din acest acord nu va uh, crea obligația pentru a uh, dezvălui informații confidențiale, pentru că se respectă dreptul la uh, sfera privată. Și există și alte informații în proiectul de acord care se află în negocieri în clipa de față, în ce privește aplicarea în domeniul digital, uh, Uh, legislația uh, părților uh, privind libertatea la expresie și liberul acces la informații vor fi respectate. În ce privește produsele medicale, există anumite probleme nu legate strict de acta, ci și de negocierile pe care le avem în curs cu India Există o uh, solicitare adresată Organizației Mondiale a uh, Comerțului în legătură cu uh, medicamentele. Președintele îl întrerupe pe comisar. Stimați colegi, ne aflăm la finele acestei dezbateri. Vă rog să nu mai fiți gălăgioși, spune președintele. Revine comisarul. Deci, ă, în ce privește ă, aspectele vamale din acta, există obligativitatea de a respecta licențele. În final, în ce privește confidențialitatea, nu avem nici un fel de problemă de a împărtăși informațiile legate de uh, negocierea acestui acord, dar din păcate uh, este o negociere pluripartită și trebuie să respectăm și punctele de vedere ale partenerilor noștri de negociere, ca să nu existe niciun fel de influență din partea grupurilor de lobby, se păstrează această confidențialitate. Și în cadrul negocierilor, Comisia și-a apărtat punctele de vedere și înainte de uh, după runda de la Washington uh, noi am uh, avut un press release, deci este clar că toate părțile interesate vor avea acces la conținutul documentului înainte de semnare. Președintele, această dezbatere s-a încheiat și Vom trece la voturile care sunt prevăzute pe ordinea de zi pentru astăzi.